o întrebare de, cu solicitare de răspuns oral. Acțiunile Comisiei pentru a respecta decizia în cazul T52114 Suedia versus Comisia Europeană, obligativitatea de a stabili criterii pentru perturbatori endocrini. Așadar, întrebare orală. Acesta e subiectul și primul care ia cuvânt, primii care vor lua cuvântul vor fi autorii. Doamna Guteland mai întâi, două minute. Vă rog, aveți cuvântul. Talman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Substanțele care afectează sistemul endocrin uh, sunt peste tot. În uh, apa pe care o bem, în hainele pe care le purtăm, în jucările cu care se joacă copiii noștri, peste tot. Există o legătură între aceste substanțe și o lungă listă de, de boli, uh, diabet, cancer, scăderea fertilității, etc. Este îngrijorător faptul că pruncii uh, sunt cei mai expuși acestor substanțe, iar efectele lor apar abia mai târziu pe parcursul vieților. Există multe persoane îngrijorate de ceea ce provoacă aceste substanțe, iar Parlamentul European a tot cerut o legislație pe măsura problemei acesteia. Socialiștii și democrații au uh, fost întotdeauna antemergători în lupta uh, cu Comisia. Ne bucurăm că, iată, Suedia a, a făcut, a, a făcut pasul ce trebuia să fie făcut și a cerut Comisiei să vină cu uh, măsuri privind specificarea criteriilor științifice pe baza cărora sunt stabilite aceste substanțe. Dar Comisia trage de timp. Uh, Curtea Europeană de Justiție spune cât se poate de clar că trebuie să fie făcut uh, ceva pentru stabilirea criteriilor științifice uh, Uh, pentru specificarea uh, criteriilor uh, științifice pentru stabilirea proprietăților acestora care afectează sistemul endocrin. Comisia, practic, încalcă legislația europeană. Am înțeles, între timp, că Comisia dorește să remedieze lucrurile, dar sper să o facă repede, să nu mai amâne a, luarea unei decizii sper ca cei din Comisia Europeană să-și asume adevărata responsabilitate și să protejeze sănătatea cetățenilor europeni. O sarcină ce revine Comisiei conform tratatelor europene. Sper că astăzi vom primi un răspuns clar din partea Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Următorul autor care va lua cuvântul este domnul Pierre Brandi. Două minute. Very much, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ai cere cuiva să facă o listă a priorităților în viață. Să se prea poate ca în cap de listă să fie sănătatea. Despre asta este vorba aici. Să vorbesc despre sănătate. Iată de ce este atât de importantă. Iar subiectul pe care îl discutăm aici este foarte clar și simplu. Avem un text juridic, un regulament, iar în acest text există un mandat obligatoriu din punct de vedere juridic care cere Comisiei ca până în decembrie 2013 să adopte criterii juridice pentru perturbatorii endocrini. Textul este scris într-o limbă europeană, nu chineză. Avem multe limbi în Uniunea Europeană oficiale, dar nu în chineză. Deci scrie foarte clar negru pe alb decembrie 2013. Termenul limită pentru adoptarea acestor criterii științifice pentru perturbatorii endocrini. Și eu să spun, eu dau dovadă de flexibilitate dacă există motive tehnice pentru care nu s-a respectat termenul limită dar nu sunt deloc flexibili în momentul în care aceste motive sunt de natură politică. Și bineînțeles, așa stau lucrurile aici. Hotărârea curții este foarte limpede. Comisia trebuie, trebuia să fie adoptat criteriile civice, până la data de până în decembrie 2013 și citesc din uh, hotărâre, nu există nicio dispoziție a regulamentului care să, să solicită o evaluare a impactului. Eu nu sunt împotriva unei evaluări a impactului. Acesta este un instrument foarte bun și el, dar înainte de a începe o evaluare a impactului, Comisia ar fi trebuit să adopte criteriile științifice. Am înțeles că în iulie 2013 erau gata. Sunt uh, aruncate undeva pe un vraf de hârtii în clădirea Berlemont. Eu zic să Ștergeți de praf aceste documente și să înaintați criteriile cât mai repede putință, în câteva săptămâni, dacă se poate. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Rivasi. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar. Așadar, de la întronizarea dumneavoastră, adică de când ați fost investit ca și comisar de, pentru sănătate, grupul verzilor v-a informat că unul dintre subiectele prioritare va fi problema perturbatorilor endocrini. În 2014 s-a întâmplat asta, acum suntem în 2016 și n-ați făcut nimic. Și a fost nevoie de intervenția Ministrului, de, uh, Ministrului Sănătății suedez, a Parlamentului European și a statelor membre ca să fie sesizată Curtea de Justiție Europeană care v-a condamnat pentru lipsă de acțiune și fără nicio rezervă asta. Această condamnare din 16 septembrie spune explicit că Comisia Europeană nu respectă legea, mai mult că a încălcat dreptul european. Mai mult, vă ascundeți în urma unui studiu de impact economic, în timp ce decizia curții e foarte clară, acest studiu de impact nu este necesară, și practic vă încălcați uh, competențele și în ciuda acestei decizii perseverați să continuați acest studiu. Așadar, domnule comisar, cum putem colabora și funcționa dacă Comisia nu respectă legea, dreptul, tratatele europene, ce încredere mai putem avea unii în alții? Și vă cerem așadar să acționați în lunile care vin foarte rapid ca să definiți aceste criterii științifice ale perturbatorilor endocrini și le aveți, cum spunea colegul Gerbrandi, în, dos, în uh, sertarele noastre, pentru că deja Digi Envy uh, are aceste criterii și la lista. Deci de mâine puteți să publicați aceste criterii științifice. Acționați, domnule comisar, și acționați repede. A Mulțumesc. Ultimul autor, doamna în două minute arvoisa puhemies biosidiasetuksen mukaan. președinte. Până la 13 decembrie 2013, Comisia ar fi trebuit să adopte criterii științifice pentru uh, stabilirea proprietăților care afectează sistemul endocrin. Asta nu s-a întâmplat. Ne a, adoptând actele delegate în acest sens, iată, Comisia și-a neglijat obligația de a lua măsurile pe care trebuie să le ia conform legii. Sudia, Suedia, în iulie 2014, cu susținerea mai multor statelor membre, printre care se numără și Finlanda, a, s-a adresat Curții Europene de Justiție această speță a fost câștigată de către Suedia în decembrie 2015, dar în ciuda acestui fapt, iată, Comisia este reticentă când vine vorba de uh, promulgarea actelor delegate necesare. De ce sunteți atât de lenți? Să fim serioși, există multe alte exemple în care Comisia folosește actele delegate chiar și acolo unde nu sunt necesare. Și acum, iată, într-un loc în care chiar avem nevoie de acte delegate, Comisia întârzie să vină cu ele. Perturbatorii endocrini sunt o chestiune foarte serioasă. Sunt un mare pericol pentru embrioni care pot sufera, suferi deformări și, de asemenea, metabolismul uh, fetușilor se poate modifica ca urmare a acestor perturbatori endocrini. Iată de ce avem acest, nevoie de aceste acte delegate pentru a avea, într-un final, criteriile științifice pe care să ne bazăm deciziile sau să venim noi la comisie pentru a le cere. Mulțumim. Domnule comisar, uh, autorii au adresat o serie de întrebări, iar acum dumneavoastră puteți să le răspundeți. Uh, Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, stimați membri ai Parlamentului European. Mă bucur foarte mult că am această ocazie de a clarifica poziția Comisiei după hotărârea uh, privind speța Suedia versus comisie. În ceea ce privește criteriile științifice pentru perturbatorii endocrini. Și vreau să risipesc orice îndoială în ceea ce privește intențiile comisiei. A fost o neînțelegere. Vreau să vă spun foarte clar. Comisia are intenția de a respecta hotărârea judecătorească. Și o vom face. Iar această, iar în hotărâre se spune că Comisia Europeană a, încărca, a încălcat legislația europeană fiindcă nu a întocmit criterii constante pentru a identificarea perturbatorilor endocrini. Și adevărat, Curtea spune că, în conformitate cu regulamentul privind biocidele, Comisia avea o obligație clară, concisă și uh, inalienabile de a întocmi și stabili aceste criterii până în decembrie 2013, acum trei ani. Mai mult, se spune în hotărârea curții că nu este niciun dispozitiv în regulament care necesită, care cere un, o evaluare a impactului. Poziția curții este limpede ca lumina zilei. Dați-mi voie să continuă. Reacția Comisiei la această hotărâre a făcut obiectul unor critici. Și foarte bine, da. Mai ales decizia de a finaliza eh, eh, evaluarea de impact, care aproape că era terminată. Acesta a fost spusă sub domnul întrebării de unii membri ai Parlamentului European și, și eh, vreau să vă atrag atenția asupra scrisorilor care sunt adresate și unele din partea dumneavoastră. Am toate aceste documente la mine pe birou. Comisia, să vreau să vă spună foarte clar că evaluarea impactului este necesară pentru clarificarea poziției privind criteriile. Și da, și dumneavoastră ați spus că este un instrument interesant, mai ales că vorbim despre criterii, fiindcă avem nevoie de acestea. Definiția OMC nu este suficientă. Și? Și cum vorbim aici, vedeți, avem poziții diferite, dar nu e ușor să definești criterii. E vorba de criterii aici. În 2013, Comisia a hotărât să deruleze o evaluare importantă, dat fiind complexitatea științifică acestui și dat fiind faptul că uh, aici jucăm, uh, avem un lucru de pionerat, pionierat și nu există legislație în acest domeniu. Și știm cu toții, știm foarte bine acest lucru. În primul rând, mediul, ști, mediul științific nu s-au definit în mod unanim criteriile științifice și am ascultat aceste discuții cu toții. Există păreri divergente. Există în continuare. În comunitatea științifică există puncte critice în ceea ce privește modul în care trebuie să fie identificați perturbatorii endocrini. Fiindcă trebuie să vorbim despre chestiuni de reglementare aici. La al doilea rând. În definirea acestor criterii științifice trebuie să se facă într-un context de reglementare. De reglementare. Și să se folosească aceste elemente care sunt valabile la nivel internațional. În al doilea rând, nu există criterii obligatorii la nivel juridic în țări terțe pentru identificarea uh, substanțelor chimice uh, care sunt uh, perturbatorii endocrini. Noi suntem pionieri, iar în Uniunea Europeană unele state membre sprijină o abordare bazată pe pericol și alta o abordare bazată pe risc. Și uh, sunt difer- diferențe aici, există. Uh, în cadrul, uh, iar această evaluare de impact ne va permite și aici vă includ și pe dumneavoastră, membrii Parlamentului European, deci ne va permite să uh, pentru că veți aveți un cuvânt de vânt, să, să luăm o decizie informată. Să fiu foarte, vreau să fiu foarte, foarte clar. Comisia își dă seama că a trecut termenul limită și avem intenția fermă de a respecta hotărârea Curții de Justiție. Clar! Pregătirea eh, evaluării impactului este deja foarte avansată și după hotărârea Curții, înainte de vara acestui an, 2016. Comisia va prezenta noi criterii științifice pentru perturbatorii endocrini. După cum bine știți, trebuie să existe două axe diferite. 1. Punerea în aplicare a regulamentului, care conține criteriile ce vor fi aplicate substanțelor chimice care intră în regulamentul privind uh, protecția fitosanitară și uh, procedura la Praga și acte delegate care să conțină criteri care să se aplice în conformitate cu regulamentul privind biocidele. Încă o dată, vă asigur că Comisia își ia angajamentul de a respecta această hotărâre judecătorească. Și înainte de vară vom prezenta criterii ce vor fi specificate în mod obiectiv pe baza dovezilor științifice nu sunt eu judecătorul care să tranșeze opiniile diferite în comunitatea științifică, științifică dar eu vreau să vă spun că, ehm, că părerile încep să, conver, să convergă la ora actuală și ehm, legislația noastră este una dintre cele mai stricte din lume în acest domeniu, iar un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător, inclusiv pentru perturbatorii endocrini trebuie să fie menținută, iar criteriile stabilite în legislația privind protecția fitosanitară și produsele biocide sunt obligatorii juridic și se aplică. Bineînțeles, nu este suficient. Da, sigur, trebuie să trecem imediat la uh, posibilități concrete ca până în vară să avem criterii clare în ceea ce privește uh, perturbatorii endocrini. Sper că apreciați transparența de care am dat dovadă în uh, activitatea de pregătire anul trecut. Eu am fost foarte atent. Am încercat să comunic în mod sistematic și uh, deschis cu dumneavoastră privind această chestiune complexă și voi face acest lucru în continuare. Împreună trebuie să încercăm să adoptăm cea mai bună decizie privind acest subiect foarte important și mă uh, bazez pe sprijinul dumneavoastră constructiv pentru următoarele etape care vor urma acum foarte curând. Vă mulțumesc pentru atenție. Köszönöm biztos úrnak a gondolat. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Dau acum cuvântul vorbitorilor din partea grupului, domnul Ghische de la PPE. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi. Definiția perturbatorilor endocrini este absolut esențială din perspectiva sănătății publice la nivel european. Dar problematica aceasta este foarte complicată, foarte tehnică și, în urmare, doar oamenii de știință, experții pot veni cu o soluție. Uh, nu avem în acest context nevoie de discuții ideolo- ideologice. Din decembrie 2000 2015 avem o hotărâre din partea Curții Europene de Justiție care ne arată clar, că Comisia Europeană s-a lăsat pe tânjală. Nu avem nevoie de o hotărâre a unui tribunal pentru a ne da seama de lucrul acesta. E nevoie de acțiuni din partea Comisiei cât mai repede cu putință. Și dacă, domnule comisar, reușiți să veniți cu criteriile astea științifice până în vara lui 2016, atunci toate bune. Uh, acum uh, Însă, important e uh, nu ca uh, Comisia Europeană să renunțe la uh, analiza de impact, uh, ci să, să vină repede cu criterii științifice care să fie după aceea potențate de rezultatele analizelor de impact. Uh, să nu uh, uităm că în momentul de față e nevoie de date, e nevoie de probe științifice, e nevoie de purtarea unor discuții în mediul științific. Și din câte am înțeles din, de la domnul comisar, uh, Comisia Europeană se află pe calea cea bună în momentul de față, iar uh, grupul meu îl sprijină în demersurile sale. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Poc, un minut și jumătate. Kolik și tot to tady řešíme? Mulțumesc, uh, doamnă președinte. De câți ani uh, dezbatem acest subiect? De mai mult de 5 ani deja? Și în timpul ăsta avem produse chimice, cancerigene, teratogene uh, și care au o incidență extrem de, de mare. Mi-aduc aminte că am vorbit de problema asta în timpul președinției luxemburgheze, în timpul președinției elene, letone, uh, Uh, am, uh, mai multe președinții. E o tragedie, domnule comisar, ce se întâmplă. Și, domnule comisar, nu cu puțin timp, nu cu mult timp în urmă, eram în acest hemiciclu și am vorbit cu dumneavoastră și ne-ați spus că nu puteți face nimic. Uh, n-ați spus asta, ați spus că o să rezolvați această problemă și n-ați făcut-o. Și ați spus că la ora actuală comunitatea științifică nu este unită, nu are o opinie unică nu e adevărat. Comisia și noastră nu ați respectat decizia tribunalului. Aveți criterii, sunteți responsabili de aceste criterii. De ce Comisia uh, nu respectă Parlamentul, cetățenii și opinia publică și nici deciziile curții? Ce se întâmplă? Este vorba aici de o legislație uh, care trebuie reexaminată sau e vorba de lobby-ul industrial care exercită presiuni privind uh, incidențele asupra sănătății și acum uh, uh, trebuie să așteptăm comunitatea științifică. Comisia dumneavoastră, sunteți responsabili, îmi pare rău. Avem nevoie de aceste criterii. De exemplu, glifosatul. Aș dori să citez aici acest caz. Cum putem avea încrederea opiniei publice din Uniunea Europeană uh, Trebuie reparată situația cât mai repede și acum, aici. Mulțumesc foarte mult. Este un fapt că acest uh, subiect este foarte important, dar trebuie să respectăm timpul de vorbire, reamintește doamna președinte. Domnul Eck, un minut. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, de da, ani de zile, OMS-ul spune că uh, Plasticul uh, și o serie de alte produse conțin o serie de substanțe care până și în cantități mici generează efecte negative asupra sănătății uh, umane și animale. Creșterea incidenței cancerului se datorează tocmai folosirii acestor uh, substanțe chimice riscurile implicate de perturbatorii endocrini nu sunt noi. Dar ce face Comisia Europeană? inițiază o evaluare de impact, uh, arde un termen limită și a uitat, în mod evident, că zi de zi cetățenii europeni ingerează o serie de substanțe care au un efect negativ asupra sistemului nostru uh, hormonal. De ce Comisia a depășit termenul stabilit? E momentul ca cetățenii europeni să fie protejați de aceste substanțe, pentru că asta așteaptă din partea noastră. De asta am fost aleși în Parlamentul European. Nu am fost aleși pentru a lupta pentru interesele industriei chimice și farmaceutice. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru răspunsul dumneavoastră. Ați început foarte bine spunând că veți respecta legea și veți respecta hotărârea curții. Dar, după aceea, în ceea ce privește ce se va întâmpla cu evaluarea impactului, lucrurile au fost foarte vagi. vagi. Vreau să vă spun foarte clar că s-a spus în hotărârea Curții de Justiție că doar criteriile științifice pot fi folosite. Acest lucru era foarte clar în 2013 și deja existau aceste criterii și putea, puteau fi publicate. De deci, ce, de ce trebuie să mai acceptați acum până la vară? Pentru că vreți să mai așteptați în continuare evaluarea impactului. Dacă așa stau lucrurile, pur și simplu încălcați hotărârea curții, fiindcă e, curtea a declarat că evaluarea impactului nu trebuie să facă parte din stabilirea criteriilor științifice. Dacă o folosiți, înseamnă că încălcați această hotărâre a Curții de Justiție. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Evi. Un minut. Si, grazie, presidente, comisario. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Decizia Curții de Justiție a recunoscut că Comisia a rămas în urmă în ce privește definirea criteriilor pentru perturbatorii endocrini, acest lucru a fost justificat de comisie prin uh, afirmația că trebuie făcut o analiză cost-beneficiu. Asta e foarte dubios, date fiind faptul că totuși criteriile științifice nu pot veni după criteriile mai puțin importante decât criteriile economice. Uh, și uh, asta după ce uh, s-a estimat că există un cost anual de sănătate al, în Uniunea Europeană datorită expunerii la perturbatori endocrini care poate să meargă până la 250-260 de milioane de euro pe an. Aici vorbim de 5% din substanțele cunoscute și suplimentar există probleme de mediu și de asemenea uh, foarte mulți copii vin pe lume cu uh, probleme mentale grave din cauza expunerii la aceste substanțe. Mulțumesc. că uh, Încheiem prima rundă de vorbitori și acum doamna Grostet. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, iată, Comisia Europeană este acuzată pe o temă atât de importantă, chiar dacă Parlamentul European îi atrăsese timp, atenția de mult timp încoace. Da, analiza de impact, toate bune și frumoase, dar analiza asta trebuia să fie gata deja, trebuia să o avem deja. Ne lipsesc însă în momentul de față uh, criterii uh, Uh, privind perturbatorii endocrini care să se bazeze pe date științifice. Ne-am, sau trebuie să găsim un răspuns la o serie de întrebări, precum uh, care este cantitatea care generează efecte negative asupra sănătății. Uh, și alte asemenea în, în uh, întrebări și răspunsuri. Bineînțeles, uh, industria va fi puternic afectată de definirea acestor perturbatori și tare ne temem că lobby-ul industriei a dus la întârziere. Ei bine, în momentul de față, Comisia Europeană uh, trebuie să vină cu o legislație europeană foarte clară dacă e să își asume responsabilitatea de protejare a sănătății publice. Ați mai fi avut 30 uh, de secunde la dispoziție, spune doamna președinte, dar foarte bine, urmează domnul Parniu. Scandal, scandal. E vorba de un scandal politic aici. Și uh, hotărârea Curții de Justiție arată că trebuie să reacționăm rapid. Nu e vorba de o simplă problemă tehnică, e vorba de o problemă de sănătate publică. La ora actuală, oameni mor din cauza cancerului cauzat de pesticide. Iată, un perturbator endocrin. Dar nu numai, mai avem ambalaje, jucării pentru copii, uh, chitanțe care conțin substanțe chimice perturbatoare endocrine. Deci e vorba de apărarea sănătății cetățenilor europeni pentru a ne asigura că malformațiile, cancerul, dar și alte boli și consecințe negative asupra sănătății să poată fi evitate. E vorba de o mare problemă financiară. Da, s-a spus, s-a spus, care, s-a spus care sunt costurile. Aproape 1,3 la sută din uh, PIB-ul european. Iată, este afectat de perturbatorii endocrini. Iată, din momentul în care domnule comisar, a, a, s-a dat această hotărâre de către Curtea Europeană de Justiție, nu, mai, nu se mai poate spune că va avea loc o procedură cu o evaluare de impact și așa mai departe. Acum trebuie să se spună, așa cum vi s-a reamintit, că e nevoie de criterii care să ne permită să ne protejăm. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Auken. Til comisaren, øh, det her er som sagt mange gange. Mulțumesc, uh, președinte. Vreau să spun, domnule comisar, că aceasta este o situație scandaloasă. E un scandal uh, multiplu. Nu e adevărat că există dezacorduri în legătură cu dovezile științifice. În uh, Danemarca avem un studiu foarte cuprinzător care a fost publicat peste tot și care arată uh, influențele asupra creierului copilului nenăscut, uh, influențe foarte grave și negative. De asemenea, arată impactul serios asupra fertilității bărbaților. Uh, ce nu este poate așa de clar e ce în măsură industria, în ce măsură industria va uh, fi afectată dacă nu găsește alternative, dar nu e treaba noastră să ajutăm cu asta Eh, decât prin a stabili niște criterii clare. Dacă facem asta, majoritatea industriilor vor putea să găsească alternative și eh, se sugerează că pot exista și excepții. Eh, e incredibil că faceți atâtea eforturi ca să faceți bucurii industriei. Președintele, dau cuvântul domnului Balot. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar, bună seara. Nu cred că trebuie să repet uh, că perturbatorii endocrini generează o multă îngrijorare și teamă, nu doar aici, ci uh, și în uh, mințile cetățenilor de rând. Substanțele acestea se găsesc în ambalaje, în haine și în tot felul de alte locuri. Trebuie să combatem această teamă și să venim cu niște dovezi științifice cât se poate declare. Și iată, mă bucur să, au, să vă aud spunând că până în vară sau în cel mai scurt cu putință vom avea rezultatul uh, evaluării de impact și uh, vom avea, iată, date mai uh, bogate. Um, dacă ascult uh, discuția, mm, e ca și cum uh, n-am fi făcut nimic până acum, da? Până la urmă avem regulile REACH, avem uh, reguli cu privire la substanțele care se pot regăsi în jucărie, etc. Dar, într-adevăr, a venit momentul să facem un pas uh, suplimentar <laughs> înainte. Judecătorii au fost cât se poate de clari. Trebuie să facem pasul acesta înainte pentru ca atât consumatorii cât și producătorii să știe cât se poate declar ce se va întâmpla pe termen scurt pentru a găsi alternative. Doamna președinte, mulțumim. Doamna Sârbu. Mulțumesc, doamna președinte perturbatorii endocrini sunt substanțe potențial periculoase. aceste substanțe se găsesc peste tot în jurul nostru în, de, în ambalaje detergenți jucării produse de igienă personală și reprezintă multiple riscuri la adresa sănătății de aceea trebuie identificate clasificate și reglementate. criteriile de clasificare a acestor substanțe trebuie să se bazeze pe dovezi științifice și nu pe motivații economice. când a trebuit să stabilească aceste criterii comisia s a grăbit și a evaluat doar costurile și beneficiile socioeconomice în loc să se preocupe în primul rând de impactul asupra sănătății nu discutăm despre o problemă minoră cu impact neglijabil vorbim despre o problemă majoră de sănătate publică pe care trebuie să o soluționăm urgent. nu văd din partea comisiei semnalul că înțelege această nevoie de a acționa rapid dimpotrivă mai întâi a amânat timp de un an luarea unei decizii apoi și a stabilit prioritățile în mod greșit. vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnul Stas, un minut. voorzitter. Commissaris, eh, de heisa rond de... Mulțumesc foarte mult. Eh. Alles te maken met het gelobby van de... Domnule comisar, valoarea de impact și criteriile eh, sunt influențate de lobby-ul industriei chimice și partea controversei în această discuție este argumentul că industria poate influența, uh, încearcă să influențeze unele criterii care au cel mai mare potențial. Asta este un mod insidios de a spune că numai uh, perturbatorii endocrini cei mai gravi uh, vor putea fi luați în considerare și ceilalți nu. Haideți să vă spun ceva. Iată, aici o, o sticlă de bere duvel și o sticlă de apă. Ambele au perturbatori uh, uh, endocrini. O să-mi spuneți că problema vine din faptul că una, uh, una din sticle are alcool și alta nu. Asta încearcă să spună industria că uh, perturbatorii endocrini cei mai puternici ar trebui să fie etichetați și ceilalți nu. Domnule comisar, știți foarte bine că așteptăm criterii foarte clare și cuizez că vom uh, discuta cu siguranță criteriile acestea și tăria, lor. Domnul Bușoi. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar Andricatis, dragi colegi. Prezența perturbatorilor endocrini în toate mediile uh, creează uh, preocupare pentru că uh, acestea au efect asupra reproducerii, dezvoltării și creșterii mediului și a vieții umane perturbatorii endocrini reprezintă o provocare în, în uh, funcție de durata expunerii și sunt critici mai ales dacă expunerea se produce în timpul uh, dezvoltării efortului. Unii colegi cred că au scopul sincer de a proteja cetățenii împotriva unor posibili uh, perturbatori endocrini și au fost foarte duri cu Comisia, dar cred că în ciuda deciziei Curții de Justiție, intenția originală a Comisiei Europene de a avea întâi o evaluare de impact a fost calea cea mai bună de a ajunge la criterii care să fie atât științifice cât și proporționale. Procesul continuă și salut uh, hotărârea comisarului Andricaitis care și-a exprimat aici dorința de a crește viteza procesului. Nu există acum un gol legislativ. Oamenii sunt protejați de legislația care există, de uh, uh rici care se aplică la uh, substanțele chimice industriale, uh, și alte regulamente care sunt adaptate în mod regulat cu cele mai noi date științifice. Scopul, în final, este să definească criterii care pot defini cel mai bine substanțele care uh, uh, cauzează efecte negative în condiții realiste. Asta ne va permite să le reglementăm, să ne interzicem sau să restringem uh, sever utilizarea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Avem nevoie de susținere, uh, susținerea uh, cuiva uh, de la Departamentul Tehnic. Vreau să închideți microfonul domnului Stas, pentru că a rămas acest microfon deschis și asta creează probleme de comunicare. Și există un cartonaș albastru pentru domnul Bușoi. Doamna Rivase ar dori să vă pună o întrebare, dacă acceptați. Domnule Bușoi, spuneți că trebuie eliminat uh, pe cât posibil uh, perturbatorii uh, endocrini care pun probleme. Problema cu acești perturbatori este că nu există doză, nu există un prag limită și că la un nivel foarte mic de expunere poate avea un efect la fel de grav ca și la un nivel mai ridicat. De aceea ar trebui să-i definim perturbatorii ca să-i eliminăm. Deci nu putem să spunem o să încercăm să eliminăm cât mai repede. De, trebuie, din momentul în care am stabilit, trebuie să-i putem elimina sau dacă nu există molecule de substituție, să spunem industriei, aveți 2 ani ca să găsiți o soluție. Bușoi? Domnule Bușoi. Uh, suis totalement d'accord avec vous. Je, Sunt absolut de acord cu dumneavoastră, am spus același lucru, dar am înțeles de asemenea și intenția inițială a Comisiei Europene de a face un studiu pentru a vedea exact care sunt criteriile cele mai clare, pentru că dacă nu avem criterii care sunt uh, susținute de comunitatea științifică, va fi foarte dificil să definim corect. Mulțumesc. Köszönöm képviselő úr, választát Caputo képviselő úrnak adok szót, parancsoljon. doamnă președintă dacă nu se promulgă acte delegate bazate pe date științifice în acest context, în acest context e clar că uh, Comisia Europeană nu uh, și-a asumat responsabilitatea pe care o are au existat o serie de apeluri din partea comunității europene, Parlamentului European și după aceea a mai existat și uh, speța aceasta uh, Suedia versus uh, Comisia și uh, iată, s-au făcut suficiente pentru a se dovedi că până la urmă Comisia Europeană nu face ce trebuie pentru a se asigura că sănătatea publică este garantată. Uh, Uh, se, se tot vorbește despre analiza de impact, ei bine, aceasta este practic un fel de paravan uh, în spatele cărora, uh, de, deci, căruia decidenții nu iau uh, stabilirea unor criterii științifice clare cu privire la uh, perturbatorii endocrini. Domnul Hoisling, un minut. Domnule Uh, comisar, uh, sunteți pe care să subminați încrederea consumatorilor. Iată, comisia încalcă reguli pe care ea le-a stabilit. E un scandal. Sunt agricultor și uh, nu înțeleg nici până în zi de astăzi de ce perturbatorii endocrini din pesticide nu sunt evaluați. Uh, Uh, de ce sunt folosite în continuare mm, substanțe active care e clar au un efect negativ asupra cetățenilor, asupra sănătății, animale, asupra mediului înconjurător. Vorbiți despre neînțelegere? Nu, eu nu cred că a fost o neînțelegere, ci pur și simplu ați fost uh, uh, împins într-o anume direcție, fie de către Uh, industrie, fie de către alți uh, lobbyiști. Până la urmă, bunul simț trebuie să primeze. Și criteriile pentru cosmetice trebuie să, să fie stabilite. Nu putem uh, comercializa produse cosmetice care conțin perturbatori endocrini. Mulțumim. Urmează domnul Arimo. Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, Multe obiecte cotidiene conțin astfel de perturbatori. Gândiți-vă la tigaia în care prăjim ceva, gândiți-vă la gresia pe care mergem cu picioarele goale, gândiți-vă la fitosanitare, etc. Contactul cu aceste substanțe, s-a tot spus, pot, poate con, duce la diabet, scăderea fertilității, etc. Și iată, e nevoie de acțiune, domnule comisar. În decembrie, Curtea de Justiție a spus cât se poate de clar că uh, Comisia Europeană trebuie să vină cu criterii științifice privind uh, Uh, perturbatorii endocrini. Și eu v-am adresat o întrebare în scris pe tema aceasta. Ideea e că aceste substanțe periculoase trebuie să fie strict reglementate. De ce? Pentru că există indicii clare care arată că substanțele acestea sunt uh, periculoase și au efecte sociale uh, deosebit de mari. O serie de analize economice au arătat că bolile cauzate de uh, acești perturbatori endocrini ne costă anual vreo 160 de miliarde de euro. Un cadru normativ cât se poate declar aduce la protejarea sănătății și tocmai a, în asta constă principiul precauției. Dacă există cea mai umilă fărâmă de îndoială cu privire la uh, Uh, efectele unei substanțe, respectiva substanță nu trebuie să fie comercializată în Europa. Asta trebuie să se întâmple. Și tocmai de aceea vă rog să deveniți avocatul consumatorilor și nu avocatul uh, uh multinaționalelor. Sper că rațiunea va învinge. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează acum uh, doamna Borzan. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt de acord cu um, hotărârea curții, fiindcă Comisia și-a încălcat obligațiile privind o, un subiect extrem de important pentru sănătatea cetățenilor. Perturbatorii endocrini au un impact negativ asupra sănătății, în primul rând, fiindcă afectează hormonii, iar în al doilea rând, sunt prezenți în, se găsesc în ambalaje, alimente, plastic, Acum, există mai multe teorii în jurul um, perturbatorilor endocrini, unele deloc realiste. Dacă Comisia ignoră decizia curții, își subminează credibilitatea. Deci rog Comisia să respecte hotărârea judecătorească și să stabilească criterii privind endoc- perturbatorii endocrini, criterii întemeiate pe, pe elemente științifice, uh, fezabile și bune pentru sănătate. Mulțumesc! domnul uh, uh, Anderson. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, uh, vreau să vă spun că perturbatorii endocrini cauzează boli grave, cancer, mai ales în rândul copiilor și copiii sunt foarte sensibili la aceste substanțe care pot afecta dezvoltarea creierului. Comisia Europeană trebuie să o crotească pe oameni, să-i protejeze împotriva acestor perturbatori endocrini. Dar ce face? Comisia trage de timp ca să fie pe placul industriei. Iar acum comisia a fost... Uh, este obligată acum de Curtea de Justiție să facă acest lucru. Se protejeze pe oameni și mediul înconjurător și nu interesează la industrie. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Peterle. Eh, mulțumesc, eh, domnul comisar, eh, dragi colegi. Recent, în Uniunea Europeană am constatat că uh, există mai multe cazuri de cancer de sân, cancer de prostată și testicular, obezitate, boli cardiovasculare și probleme de reproducere, uh, probleme de fertilitate sau infertilitate, avorturi sportane și așa mai departe. Sunt substanțe chimice cum ar fi BPA, PBDD și pesticide care, în special combinate, pot reprezenta o amenințare serioasă. Uh, perturbatorii endocrini pot avea efecte extrem de negative și irreversibile și costul anual este estimat la 150 de miliarde de euro. De aceea trebuie să protejăm sănătatea grupurilor vulnerabile, în special cum ar fi uh, femeile însărcinate, bebelușii, copiii, Știm că uh, trebuie să acționăm pentru că dacă uh, nu acționăm, nu vom putea să ne protejăm uh, cetățenii, ceea ce este până la urmă unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii Europene. În domeniul sănătății ar trebui să încercăm să fim mai aproape de cetățeni și, prin urmare, perturbatorii endocrini ar trebui să fie puși în centrul eforturilor noastre de prevenire. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna Schaldemose. Kraft. Mulțumesc foarte mult. Uh, cancerul, uh, defecte la naștere, avorturi spontane, probleme de dezvoltare a creierului și așa mai departe. Lista efectelor negative ale perturbatorilor endocrine este una foarte lungă. Aceasta este opinia majorității cetățenilor care, uh, oamenilor de știință care lucrează în acest domeniu. Prin urmare, mulțumim Suediei că au determinat uh, Curtea de Justiție să clarifice faptul că la comisie lucrurile au fost întârziate. Nu este acceptabil acest lucru. Este o problemă complexă, știu, dar asta nu e o scuză pentru a nu acționa ca să protejăm sănătatea cetățenilor. Mulți oameni m-au întrebat de ce Comisia nu a acționat? Trebuie să spun că nu știu și asta e destul de penibil, pentru că nu crește încrederea oamenilor, a cetățenilor în Uniunea Europeană. Haideți să nu uh, ne mai uh, uh, învârtim în jurul degetului. Cu cât Comisia amână mai mult, cu atât e mai responsabilă de uh, problemele cauzate cetățenilor. Rezolvați problema, veniți cu criterii, nu la toamnă, ci acum. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Pietikainen. Presidentti, hormonihäiritsijät vaikuttavat paitsi ihmisten terveyteen, myöskin tulevien sukupolvien. Doamnă președinte, perturbatorii endocrini nu afectează doar sănătatea generației actuale, ci și a generației viitoare. Efectele acestor perturbatori sunt irreversibile. Uneori, efectele sunt vizibile în generația următoare și tocmai de aceea nu mai avem timp. Până la urmă, în lumea cercetătorilor, definiția perturbatorilor endocrini este una cât se poate de clară. Nu avem, prin urmare, de a face cu o lipsă de criterii științifice. Avem o serie de acte legislative, REACH, uh, regulamentul privind produsele biocide, o serie de acte legislative cu privire la uh, fitosanitare, etc., etc., deci subiectul nu este unul nou. Dar acum, iată, Curtea Europeană de Justiție a decis că nu mai e nevoie de analiză de impact, pentru că sănătatea uh, cetățenilor este mai importantă decât impactul economic pe care vreo măsură l-ar putea avea. cel mai, adică nu putem putem aștepta de la comisie să respecte măcar uh, liniile directoare pe care ea le-a stabilit. Mă îndoiesc că lucrurile se vor, sper că lucrurile se vor schimba mai repede. Doamna Ruiz, mulțumesc, doamnă președinte. Cinco años? Atitudinea Comisiei este foarte greu de înțeles. De 20 de ani vorbim despre pericolul la adresa sănătății a perturbatorilor endocrini. Și totuși a fost nevoie de intervenția Curții de Justiție pentru a vă spune că nu are rost să inventați tot soiul de consultări și studii economice și că trebuie definite criteriile pentru a putea elabora o listă a perturbatorilor endocrini. Curtea eh, Europeană de Justiție a declarat că sănătatea e mai importantă decât criteriile economice. Se spune acum că vom avea această listă până la vară. Sper, fiindcă trebuie să primeze sănătatea și nu interesele economice. Eh, mulțumesc. Mulțumesc. Am eh, încheiat uh, intervențiile și trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Începem cu doamna Zaborska. Pani predsednička, pan comisar. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnă comisar. Cred că în general este corect uh, atunci când Comisia încearcă să evalueze costurile economice și sociale ale adoptării unei noi legi. Totuși, în acest caz, M-aș aștepta de la noastră să vă gândiți în primul rând la problema sănătății umane. Dacă în cele din urmă se confirmă suspiciunea că acești perturbatori endocrini cauzează probleme de fertilitate atât la pești cât și la oameni și nu s-a întâmplat nimic atâția ani, deja e foarte târziu. Uh, dincolo de investiții în sistemele de filtrare, statele membre ar trebui să se ocupe și de sursele de poluare. Avem nevoie de o schimbare a atitudinii uh, irresponsabile cu care sunt folosite aceste substanțe în agricultură și în creșterea animalelor și mai ales uh, problema uh, hormonilor contraceptivi. Mulțumesc, uh, domnul Marias. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συζητούμε για την αύξηση των... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim aici despre utilizarea unor perturbatori endocrini responsabili pentru o serie de boli. Ce sunt perturbatorii endocrini? Niște substanțe chimice care atacă sistemul hormonal, duc la uh, diferite forme de cancer, la malformații, etc. Substanțele acestea se regăsesc într-o serie de, de produse cotidiene. Consumatorul nu știe și nu află care sunt produsele ce conțin astfel de substanțe chimice. E clar că Comisia Europeană trebuie să evalueze actele legislative în uh, ce visează acest domeniu uh, Uh, și să le modifice eventual, trebuie să elimine, să ceară alimentarea eliminarea perturbatorilor endocrini din alimente, spre exemplu, trebuie să uh, creeze mai multă transparență în ceea ce privește procesele de definire a substanțelor și a pragurilor care generează efecte negative. Mulțumesc, doamnă președinte. 16 decembrie 2015 va rămâne o dată importantă pentru Comisie, prima dată când a fost uh, condamnată de justiția europeană în acest dosar al perturbatorilor endocrini. Ea, gardianul tratatelor. De mult timp, comunitatea științifică și Parlamentul European trăgeau semnale de alarmă privind uh, efectele nevaste asupra sănătății și dacă eu personal m-am abținut acum 10 ani la regulamentul RICI, e tocmai pentru că acești perturbatori endocrini nu erau definiți prin criterii obiective. Asta s-a întâmplat în 2006, domnule comisar, acum 10 ani, 10 ani lungi, și sunt deja trei ani de când Comisia avea obligația să furnizeze aceste criterii. Am, uh, v-am ascultat cu mare atenție și ați spus am uh, fermă intenție să respect uh, decizia curții înainte de vacanța de vară. Luăm notă, domnule comisar, dar rămânem vigile, pentru că până acum n-ați dat niciun motiv să avem încredere în dumneavoastră. Doamna Ferreira. Senhora Presidente, Senhor Comissário, a Comissão Europeia escuda-se em... Domnul președinte, domnule comisar. Comisia vine cu niște scuze lamentabile pentru că pentru a explica de ce n-a făcut ceea ce trebuia să facă. În decembrie 2013 trebuia să vină cu uh, criterii științifice pentru perturbatorii endocrini care perturbă sistemul endocrin și generează boli. A spune că nu există consens uh, științific pentru uh, a justifica lipsa de acțiune, pf, o scuză nimic, uh, o scuză lamentabilă. Sănătatea publică e în joc aici, dar dumneavoastră ați decis să luptați pentru interesele uh, industriei, mai degrabă decât pentru interesul cetățenilor. Analiza asta de impact, de impact despre care vorbiți uh, e încă o dovadă a a înclinațiilor pe care le aveți. Nu faceți nimic altceva decât să întârziați ceea ce trebuie să puneți în aplicare și folos- vă folosiți de momentul în care ne aflăm, acesta al negocierilor pe TTIP. Știm prea bine că perturbatorii endocrini reprezintă o, un subiect uh, aprins în negocieri. Americanii folosesc mult mai mult decât noi ne-am dori aceste substanțe. Urmează domnul, doamna Mato. Confrontul sunt tema fundamentală Mulțumesc, domnule comisar, pentru că sunteți aici ca să discutăm această problemă importantă. Comisia intenționează să facă o evaluare de impact pentru a deveni criteriile care vor fi folosite pentru a defini uh, perturbatorii endocrini. Dar regulamentul stabilea termenul limită pentru aceste definiții decembrie 2013 și nu există nicio prevedere legată de această evaluare de impact. Deci trebuia să respectați termenul limită. Comisia care se presupune că e apărătorul tratatelor a făcut exact opusul, în ciuda faptului că președintele Parlamentului a scris președintelui Juncker reamintindu-i obligația sa. Deci vă rog să garantați că această, aceste definiții ale perturbatorilor endocrini sunt adoptate cât mai repede. Nu putem aștepta pentru luna iunie și după aceea pentru decembrie pentru clasificare. Uh, și de asemenea vreau să garantați o transparență totală în dialogul cu comunitatea științifică și cu Parlamentul și respectarea principiului precauționar și priorita- al priorităților care vin în afa- în afa- înaintea celor economice. Uh, oamenii sunt foarte preocupați de infertilitate, endometrioză și alte subiecte și trebuie să vă asumați responsabilitatea. Mulțumesc, domnul Porceac. Za udělení slova, paní předsedkyně, já obecně podporuji postup komise. Mulțumesc, doamna președinte. Aș um, dori să spun că în conformitate cu informațiile din 2013 uh, a, ar fi avut loc o declarație a Comisiei privind criteriile științifice. Termenul, era, termenul limită era decembrie 2013. Nu s-a întâmplat nimic, iar în 2014 Comisia a declarat că va face o evaluare a incidențelor incidenței, ceea ce ne arată că Comisia nu, nu a respectat niciun termen limită și nicio declarație a Agenției Europene privind securitatea alimentară, iar Comisia trebuie să fie în slujba cetățenilor, de asta este plătită. Și uh, a venit vremea să nu ne mai spună vezi și uscate comisia, să treacă la fapte. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Am încheiat cu procedura intervențiilor spontane. Dau cuvântul comisiei. Thank you very much indeed. First of all... Vă mulțumesc. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă spun că sunt medic. Am practicat medicina 27 de ani de zile. Știu ce înseamnă boala, ce înseamnă cancerul și astăzi sunt medic. Și iată, aud oameni care îmi spun că lupt alături de industrie. Oh, stimate doamne, stimați domni, sunt uh, cinstit și îmi plac discuțiile cinstite. Iar în momentul în care aud pe cineva spunând că eu reprezint industria, <laughs> ei, îmi pare rău. Mi se pare că argumentul ăsta este neechitabil, complet neechitabil. Echitabil. M-am întâlnit cu toxicologi, endocrinologi, specialiști în biochimie, chiar cu câteva săptămâni în urmă. M-am întâlnit alături uh, de uh, colaboratorii mei cu diferite, cu, uh, cu diferiți oameni de știință, reprezentând diferite ramuri ale științei. Discuțiile acestea sunt foarte importante pentru noi toți. Niciodată n-am fost de partea industriei. Eu știu că în primul și în primul rând trebuie să lupt pentru a apăra sănătatea publică. Sincer să fiu, sunt foarte mândru că, iată, am aliați printre dumneavoastră. Să știți că trebuie să luptăm împotriva tutunului, alcoolului, zahărului. Acestea sunt cele care au efecte negative asupra cetățenilor și trebuie să le combatem. Iată, văd că dumneavoastră vreți să luptați pentru sănătatea cetățenilor și tocmai de aceea vă consider aliați ai mei. Haideți să vă spun ceva despre analiza asta de impact. N-are nimic de a face cu aspecte sociale și economice, ci este o analiză a criteriilor. Se referă la expunere, praguri, etc., etc. Eu nu sunt uh, specialist în biochimie, dar subiectul acesta nu este unul facil. Anul trecut am organizat uh, trei mese rotunde, conferințe uh, și asta alături de specialiști. Asta dovedește că aș fi de partea industriei? Eu sunt un medic. Am o responsabilitate. Și tocmai de aceea am decis să o luăm metodic, am discutat cu specialiștii, am uh, evaluat și suntem în curs de a evalua 600 de substanțe chimice. Nu știu ce pot să fac mai mult. Spuneți-mi dumneavoastră, ajutați-mă. Și eu sunt ecologist ca și dumneavoastră, dar nu joc uh, jocuri murdare din punctul meu de vedere. Vă spun foarte clar, da, suntem uh, dispuși să avansăm cât mai curând cu putință. Mai țineți minte, anul trecut vă spuneam că sperăm să avem rezultate la finele anului 2016. Nu, între timp am uh, progresat și iată, suntem în măsură să, sau sunt în măsură să vă spun că până în vară putem veni cu criterii. Faceți voi mai bine decât mine. Eu sunt transparent, sunt deschis, dar fiți și voi la fel. Pe toate temele. Vreau să vorbesc cu dumneavoastră despre toate temele legate de sănătate, despre țigăr țigările electronice, despre tutun, etc., etc. Uniunea Europeană o duce rău din punctul de vedere al sănătății publice. costurile suferite de Uniunea Europeană din pricina sănătății publice ce se deteriorează sunt imense. Sunt dispus să fac mai mult, dar acum avem sau ne dorim criterii gestionabile, uh, concrete. Nu e ușor de găsit asemenea criterii. Și aud aici o serie de argumente, argumente populiste până la urmă, îmi pare rău să vă spun asta. Eu sunt transparent, sunt deschis, niciodată nu voi fi de partea lobbyiștilor, niciodată. Dar munca asta e dificilă, e foarte dificilă. Discutăm în detaliu cum anume putem evalua, cum anume putem reglementa, cum putem uh, uh, progresa. Eu îmi fac treaba. Un an și patru luni au fost investite de către mine în discuțiile acestea, exact de la investitura mea. Bineînțeles, vreau să fiu mai eficient. cu ajutorul dumneavoastră. Eu sunt dispus să fac tot ceea ce pot pentru a mă asigura că până în vară avem niște criterii. Și dacă le vom avea, atunci Uniunea Europeană va fi un adevărat pionier la nivel mondial. Stimați colegi, ne, suntem pregătiți să ne facem treaba pe baza unor criterii științifice cât se poate de uh, clare. Sperăm că până în vară putem să venim cu aceste criterii. Mulțumesc! Mulțumim, domnule comisar, pentru această intervenție.